doresc să vă comunic că, așa cum a cerut domnul Demesmaker, în uh, cadrul sesiunii plenare anterioare, am scris autorităților spaniole pentru a întreba uh, referitor la dreptul de acces al domnului Demusmecă și altor deputați în um, penitenciarele din Madrid am uh, primit răspuns. Conform autorităților de la Madrid, totul s-a desfășurat în mod uh, cât se poate de conform cu legislația, nu s-au înregistrat încălcări. Îi voi trimite răspunsul domnului Demesmaker, iar acest răspuns este disponibil de asemenea la cabinetul meu pentru oricine dorește să-l consulte.